Allora, buonasera a tutti, cominciamo. Bună ziua tuturor! Haideți să începem, vă rog să luați loc. Proiectul de ordine de zi a fost trimisă prin e-mail uh, pe 8 uh, ianuarie 2010 și aș dori să vă aduc aminte, în primul rând, că în ceea ce privește punctul 9, descărcarea pentru 2008 al, al uh, bugetului general al Comisiei Europene în ceea ce privește OLAF-ul. Se va, acest punct se va descurca cu uh, ușile închise, deci vor putea participa doar persoanele de pe lista trimisă coordonatorilor de către secretariat pe care am adoptat-o adineauri la ședința coordonatorilor aveți uh, limbile disponibile, interpretarea în limbile disponibile, apoi uh, se menționează faptul că ședința este transmisă prin web streaming. Aș dori acum să salut, uh, să-i salut pe membrii unei delegații din Parlamentul Cataluniei, de la Comisia de Control Bugetar din acest Parlament. Îl salut pe domnul președinte al acesteia, După cum uh, ne-a fost indicat de către secretariat, domnul Sol este director al uh, Serviciului pentru Buget al Parlamentului Catalan și doamna Francesca Guardiola, uh, șefa sectorului de servicii pentru membrii Parlamentului Catalan. De asemenea, domnul Colom, uh, fost uh, vicepreședinte al Parlamentului European, uh, pe care îl salut și eu în numele Comisiei de Control Bugetar, precum și domnul Tiana, șeful de cabinet al președintelui Comisiei de Control Bugetar. Doamna Ursula Moicovska s-a alăturat nouă la Comisia de Control Bugetar. Îi urăm mult succes în ceea ce privește copiile din dosarele care au fost distribuite, comisia uh, vă aduce aminte să le aduceți în sala de mâine. Procesul verbal al ședinței de pe 2-3 decembrie v-a fost trimis. Dacă nu aveți obiecții, îl vom considera adoptat. Vă rog, domnul Gay. Eine Kleinigkeit, Herr Präsident. Ähm, Im Punkt E. Dar observație minoră, domnule președinte, la punctul E E vorba de o chestiune pe care am discutat-o și în reuniunea coordonatorilor și anume ca colega noastră, doamna Gresle, să ne reprezinte în Comitetul de Coordonare. Procesul verbal menționează în versiunea engleză că dânsa este raportoare, ceea ce nu uh, se potrivește în cazul de față. Poate este doar o greșeală de neglijență, dar aici ar trebui să fim uh, foarte preciși în exprimare. Bine, dacă nu aveți obiecții, așa vom face. Trecem acum uh, la primul, primul punct de substanță de pe ordinea de zi, descărcarea pentru buget, bugetară pentru 2008, bugetul general al Comisiei, secțiunea 3, Comisia. Vă aduc aminte că, în ceea ce privește Audierile avem, um, discutarea acestui punct avem o oră. Doresc să țineți cont de acest lucru, mai ales uh, colegii care vor pune întrebări. Dau mai întâi cuvântul uh, domnului Harald Noack, mai întâi membru um, al Curții de Conturi responsabil pentru uh, această chestiune. Vă rog. Um, dear members. Mulțumesc, stimate domnule președinte, stimați membri din uh, COCOBU, stimate domnule Tahani, stimate domnule Potocnic. Aș dori să vă fac o introducere la acest uh, capitol, o notă succintă. Mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați uh, adresat-o de a susține această scurtă prezentare asupra activității Curții de Conturi în contextul schimbului de vederi cu cei de comisari, uh, domnul Potocnic și domnul Taiani. La capitolul 7 a raportului său anual pentru 2008, uh, Curtea de Conturi a inclus informații cu privire la cercetare și dezvoltare, inclusiv uh, energie și transport, care uh, se cifrează la circa 6% din totalul cheltuielilor europene în 2008. Capitolul 7 uh, se concentrează asupra cheltuielilor în domeniul cercetării. Într-adevăr, acest domeniu de politici în, în cadrul acestui uh, domeniu de politică, circa 80% din fonduri sunt uh, destinate cercetării. Curtea de conturi s-a axat asupra contractelor cadru, în special asupra plăților interimare și finale pentru uh, programul cadru de cercetare 6 și plățile inițiale pentru programul cadru de cercetare 7 în special în ceea ce privește programele TEN-T, în domeniul transportului și TNE în domeniul energiei. Aș dori să vă reamintesc că avem de a face cu un domeniu care este administrat în mod centralizat de către comisie, ceea ce înseamnă că comisia efectuează plăți către beneficiari fără implicarea altor autorități din statele membre. Principalele riscuri în ceea ce privește legalitatea acestor cheltuieli în domeniul cercetării este faptul că beneficiarii își exagerează costurile în declarațiile de costuri pe care le transmit uh, comisiei și acest lucru nu este prevenit sau dezvăluit sau corectat de către comisie. În conformitate cu abordarea curții, exercițiul de audit s-a bazat pe două elemente principale. În primul rând, <clears throat> teste concrete asupra unei unui eșantion statistic de 100.000 de, de plăți și apoi evaluarea uh, sistemului de control al comisiei, verificări ex ante și uh, strategia de control a Comisiei ex post. Permiteți-mi să vă comunic uh, concluzia generală. Rezultatul auditului pentru 2008 a confirmat în mare parte rez- rezultatele și concluziile exercițiilor precedente pentru 2007 și 2006. Curtea a conchis așadar că plățile pentru cele două domenii de politici, energie și transport, au fost afectate de o <clears throat> rată de eroare între 5 și 7%. În ceea ce privește sistemele de control, Comisia este parțial eficientă în ceea ce privește asigurarea uh, caracterului complet și al plăților. De aceea, recomandarea noastră este ca Comisia să își îmbunătățească sistemul de control, la fel ca și în anii precedenți recomandarea noastră, ceea ce a rezultat într-o îmbunătățire a acestei activități vis-a-vis de anii precedenți. Permiteți-mi să vă dau câteva explicații în ceea ce privește aceste concluzii erorile cuantificabile uh, principale uh, se referă în primul rând la exagerarea costurilor uh, din partea beneficiarilor. În principal, aceste concluzii se regăsesc în cazul beneficiarilor programului cadru 6, ceea ce privește plățile interimare. În ceea ce privește avansurile pentru FP7, nu au fost identificate erori. Curtea s-a concentrat asupra programului cadru 6, pentru care uh, principală sursă de erori uh, au fost aceste plăți, așa cum am menționat. Așadar, uh, curtea a concluzionat că verificările ex ante au fost uh, destul de eficiente, însă există limitări în ceea ce privește detectarea erorilor, care trebuie compensate prin alte forme de verificări. Certificatele de audit nu au funcționat ca fiind un, ca un control Uh, pe care să ne putem baza. 43 din uh, plățile examinate au beneficiat de o opinie negativă. Următorul punct pe care aș dori să-l subliniez se referă la faptul că Comisia a făcut progrese semnificative în ceea ce privește implementarea strategiei sale ex post, iar în opinia curții, acest lucru se ref- în opinia curții, introducerea unui sistem de gestionare a informațiilor ar uh, duce la îmbunătățire a activității direcțiilor generale implicate. Până la urmă, Comisia a fost victima Uh, propriului său succes în ceea ce privește implementarea propriului program de controle ex post. În plus, sistemul uh, de sancțiuni introdus uh, după uh, finalizarea programului FP6 încă nu a fost uh, dus la îndeplinire în totalitate. Iar Comisia trebuie să se aplece în continuare asupra problemei întârzierii plăților. Permiteți-mi să concluzionez cu câteva recomandări. Aș insista asupra faptului că în cadrul actualului program cadru, Comisia ar trebui să mențină controle riguroase, în special în ceea ce privește caracterul fiabil al certificatelor de audit. Acest lucru Uh, prin continuarea implementării strategiei de control ex post și uh, acolo unde este nevoie și impunerea de sancțiuni. Curtea recomandă de asemenea o simplificare a calculării costurilor, ceea ce poate ar duce la utilizarea unor sume forfetare uh, de asemenea onorarii orare pentru personalul implicat. Aș dori să vă mulțumesc pentru atenția acordată. Mulțumim. Vom proceda astfel. Vom separa audierile celor doi comisari, mai ales că domnul Tăiani încă nu este în sală. Așa că vom facem astfel. Voi da mai întâi pe scurt cuvântul domnului comisar Potocnic uh, pentru a face observațiile sale în legătură cu ceea ce a spus domnul la Curtea de Conturi și apoi vă da- voi da cuvântul raportorului, domnului Beațchi. Vă rog, domnule comisar. Thank you. Uh, dear... Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului raportor Liberațchi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că a fost o adevărată plăcere să-l ascult pe domnul Noac și apoi pe domnul Potocnic. Regretăm că nu veți mai fi comisar pentru aceste portofoliu în noua comisie. Nu știu dacă e cea mai bună idee ca un comisar experimentat să lase locul unului neexperimentat. În fine, domnule comisar, vorbim despre riscul de eroare sau rata de eroare tolerabilă. Riscurile sunt o realitate a vieții de zi cu zi nu ar fi mai bine să vorbim uh, mai bine în loc de risc tolerabil de eroare despre uh, risc justificat de eroare. Nu sună mai bine așa? Având în vedere experiența dumneavoastră, ce părere aveți? Aceasta este prima mea întrebare, apoi aș mai avea și alte întrebări suplimentare. Mr. Vice President. Domnule vicepreședinte, Mm, mulțumesc. Eh, tocmai ceea ce dorim noi să realizăm este ceea ce ați menționat și dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră. Despre asta e vorba, în esență. Acum aș dori să vă explic câteva lucruri eh, în legătură cu acest risc tolerabil de eroare. Dacă avem acest sistem pe care îl avem pentru toate programele cadre 5, 6, 7, bazate pe costuri reale, este un sistem destul de complex. Și cu un sistem destul de complex, dacă dorim să, ca rata de eroare să scadă, nivelul costurilor pentru a reduce erorile, de exemplu de la 8 la 7%, uh, sunt mult mai scăzute decât dacă am vrea să scădem de la 3 la 2%. Cred că acest lucru este evident pentru toată lumea. Deci, cred că ajungem la un nivel la care trebuie să ținem uh, cont, uh, să ne gândim bine dacă mai este logic, dacă uh, mai este un lucru bun din punctul de vedere al bugetului să căutăm, să forțăm reducerea riscului de eroare. Avem două motive pentru acest risc tolerabil de eroare. Mai întâi, complexitatea regulilor Uh, și apoi abordarea prin costuri reale. În uh, ceea ce nu s-a estimat uh, bine a fost nivelul erorilor nesistematice. Ne-am observat că nivelul acestora este mult mai ridicat decât am estimat la început. E vorba de mm, aproximativ, n-ar trebui să spun aproximativ, E vorba de 1,24, iată, este destul de... 1,84, eh, mă scuzați, este destul de eh, precis, precis, de des și destul de mare acest, eh, această rată. Deci, dacă s-ar continua în direcția simplificării lucrurilor, folosirea unor sume globale, dacă s-ar face distinție între deviație și eroare, pentru că, de fapt, aici este, până la urmă, acesta este esența problemei din punctul meu de vedere. Dacă facem, ar face lucrurile așa, n-am mai avea nevoie de conceptul riscului tolerabil de eroare. Dar, având în vedere cum arată lucrurile acum, nu putem să evităm. Deci, cred că trebuie să studiem toate aceste lucruri prevăzute și poate pe viitor cel mai bine ar fi să combinăm cele două abordări. Uh, să ne bazăm mai repede pe medii decât pe sume globale și, după cum ați spus, să nu mai vorbim atâta despre acest... Uh, ar fi mai bine să vorbim despre risc justificabil de eroare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Acum, în legătură cu aceste 33% cazuri auditate, după cum a spus domnul Novac. Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule comisar, ce înseamnă această, acest procent? Sunteți de acord cu această evaluare și ați putea să ne explicați cum, după părerea dumneavoastră, a ajuns curtea la această rată de eroare și în această atmosferă generală de îmbunătățire a situației, ne puteți da explicații suplimentare? I have nothing else to, uh... Nu am nimic uh, altceva de... Așa stau lucrurile, într-adevăr. Uh, pot, pot doar să explic ce s-a întâmplat și ce putem face ca să nu se mai întâmple asta pe viitor. Există două motive. Și aceasta este realitatea. Pe de o parte, complexitatea regulilor și pe de altă parte, faptul că auditorii uneori cunosc mai bine regulile de la nivel național decât cele de la nivel european. Pentru că într-un studiu recent s-a arătat că uh, regulile de finanțare și practicile contabile sunt variază foarte mult de la o țară membră la alta. Regulile pentru programul cadru numărul 6, bineînțeles, oferă posibilități limitate de a aborda acest program, dar am uh, inclus uh, note informative pentru auditori și autorități cu certificate din partea unor auditori externi și pentru programul cadru 7 s-au propus uh, și s-au făcut schimbări mai fundamentale. Una dintre acestea este faptul că am trecut la așa numitele proceduri eh, cu acord. Eh, auditorii, eh, comisia trebuie să hotărească și auditorii să urmeze anumite proceduri. Pe de altă parte, pentru beneficiari am stabilit anumite linii directoare și un alt lucru pe care am făcut pentru a, a simplifica lucrurile a fost să cerem certificate de audit pentru proiectele în valoare de peste 370.000 de euro. Iată cum uh, încercăm noi să depășim această situație uh, care este una destul de neplăcută, trebuie să recunoaștem. pentru că se pune sub semnul vederii, sub semnul întrebării, controlul ex-ante. Și presiunea este mult mai mare pe controlul ex-post pe care îl realizăm, după cum v-am explicat. Bine, domnule comisar, dar, de fapt, dumneavoastră aveți responsabilitatea politicii de cercetare, nu aveți responsabilitatea sistemului de audit. Deci, să nu uităm acest obiectiv general al acestui uh, mandat, acestui portofoliu. După părerea dumneavoastră, cum uh, ne, am, ne-am apro- s-a apropiat Uniunea Europeană de nivelul Statelor Unite în, în, la nivelul cercetării și ajută această politică cer, pe cercetătorii europeni. Poate că merită să ne asumăm riscuri tolerabile dacă obținem rezultate mult mai bune. Deci ce am reușit să realizăm cu acești bani, după părerea dumneavoastră? To, to say if we are closer to Americans or why... E dificil de spus dacă suntem mai aproape sau nu de americani. Pot spune că am introdus câteva instrumente care au suscitat și atenția uh, Statelor Unite, de exemplu Consiliul European pentru Cercetare. În momentul introducerii acestuia, interesul americanilor pentru cercetare europeană a crescut semnificativ și au început să ne privească uh, ca parteneri mult mai serioși decât înainte. Este ce îmi spun uh, mulți cercetători din uh, Europa, dar și uh, cei care vin din cealaltă parte a Atlanticului. Sunt de acord, așadar, că rolul nostru ar trebui să se concentreze asupra furnizării celor mai bune rezultate de cercetare pentru uh, cei care au nevoie de acestea, cetățenii europeni și pe de o parte și sectorul de afaceri pe de altă parte. De aceea cred că uh, pe viitor uh, se impune o simplificare și dacă aș avea a doua șansă, aș ști ce aș avea de făcut și aș face acest lucru. Pentru că nu se mai poate fără simplificare. Și cred că Momentul este ideal acum. Chestiunile pe care le-am menționat în uh, introducerea mea, faptul că și lumea din jurul nostru s-a modificat în mod major, trebuie luat în considerare. Nu trebuie să vorbim doar de Statele Unite, ci trebuie să ne îndreptăm atenția și asupra uh, Chinei, Japoniei, Indiei. Dar dacă ne reunim forțele, dacă uh, vom reuși să cooperăm mai bine în Uniunea Europeană, cred că ne putem atinge obiectivul. Principalul meu cel în acești cinci ani a fost de a schimba filozofia acestui, acestei direcții generale de, de la a fi finanțatorul unui domeniu de politică la a fi uh, cel care impulsionează cooperarea și obținerea de rezultate. Și dacă permiteți o ultimă întrebare, domnule comisar, sunt de acord cu opinia dumneavoastră în ceea ce privește China și India. Cred că India are mai mulți uh, studenți decât uh, are Uniunea Europeană. Poate uh, bizar, dar real. Vorbiți foarte mult de simplificare. sume forfetare sau uh, sume fixe, credeți că ar fi posibil să fie introduse fără o modificare fundamentală a sistemului actual, ar putea fi incorporate în sistemul existent, s-ar ar întoarce pe dos sistemul actual. Nu, nu ar întoarce pe dos uh, sistemul actual, pentru că, până la urmă, este vorba de o gestiune uh, solidă. Aceste noțiuni sunt cunoscute în domeniul cercetării, dar în anumite părți uh, din Europa ar fi dificil de introdus pentru că și uh, diferențele dintre diferitele state membre și în ceea ce privește costurile, dar și salariile, de exemplu, pot fi, de exemplu, pot fi majore. Dar e vorba de metodologie atunci când vorbesc de sume forfetare și sume fixe. Pentru mine însă uh, problema majoră constă în următoarele. Dacă introducem, de exemplu, un fel de medie și o audităm ulterior. Audităm uh, abaterea de la medie. Această abatere pe termen lung și uh, la nivelul tuturor utilizatorilor, această abatere ar trebui să fie cât se poate de uh, scăzută vis-a-vis -vis de costurile reale. Dar dacă se constată că într-un caz anume uh, există o abatere foarte mare de 30-40%, aceasta nu ar reprezenta neapărat o eroare, ci un rezultat uh, punctual. Până la urmă uh, se impune o definire corectă a abaterii. Până la urmă asta trebuie să uh, Uh, să definim ce abatere trebuie corectată prin metodologie și ce erori ar putea, fi, obiect, ar putea face obiectul uh, corecției. Cred că acestea sunt uh, principalele teme care trebuie să facă obiectul noi reglementări financiare și ar trebui discutate pe larg, inclusiv cu membrii acestei comisii. Însă, însă, într-adevăr, ar fi nevoie de o modificare conceptuală. Grazie, grazie anche relatore. Mulțumesc, mulțumesc și domnului raportor. Doamna Gresler are cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar. Am ajuns aproape la nivel filozofic, însă eu sper că această comisie face parte din soluție și nu e o parte a problemei constatăm pentru prima oară în domeniul cercetării ce se întâmplă atunci când se și aplică regulile care există. Până, pentru că în momentul uh, de față constatăm că legislația europeană se mai aplică numai parțial sau deloc și cred că ar trebui să mai concepem doar uh, acele reguli că, care suntem și dispuși să le punem în aplicare. De aceea ar fi uh, interesant uh, să primim din partea dumneavoastră propunerile de simplificare. Cred că în domeniul uh, cercetării suntem într-o situație fără perspectivă în acest sens. De aceea comisia, comisiei revine rolul de a face propuneri în acest sens, de a ieși din acest impas. Această uh, comisie de specialitate a prezentat uh, deja problemele identificate în programul cadru 6 și uh, am constatat de asemenea că s-a și renunțat la anumite recuperări. Până la urmă, uh, atunci când constatăm că nici măcar nu se mai poate o aplicare corectă, atunci uh, legislația actuală nu mai poate fi pusă în aplicare. De aceea, încă o dată rugămintea mea să ne mai explicați încă o dată ce, uh, care este răspunsul dumneavoastră la această solicitare din partea noastră. Apoi aș uh, reveni la cele menționate de domnul Liberațchi, care sunt rezultatele activității de cercetare și unde pot fi găsite aceste rezultate. Am uh, senzația că finanțăm foarte multe lucruri pe care apoi le uităm. E ca și cum uh, arunci o sticlă în mare și nu mai recuperezi niciodată. M-ar interesa dacă aceste rezultate ale cercetării sunt la dispoziția comunității de cercetare și poate puteți să veniți cu câteva în exemplu în acest sens. Apoi ați mai menționat și procedura uh, bugetară și reforma de trei ani. Eu sunt uh, raportoare în acest sens și îmi fac deja de acum uh, idei, mă gândesc deja de pe acum ce s-ar putea îmbunătăți. Acum că există procedura uh, de codecizie, cred că ar fi momentul să eliminăm regulile de uh, coparticipare. Atunci când constatăm atunci când analizăm care este miezul problemei, până la urmă constatăm că este întotdeauna vorba de cota de coparticipare la finanțare. Și de aceea nu ar trebui oare să reconcepem acest uh, sistem astfel încât să nu se genereze reguli suplimentare în ceea ce privește această cotă de participare. Eu cred că ceea ce se întâmplă în domeniul cercetării ar trebui să ne pună pe gânduri pe toți și ar fi bine, domnule comisar, dacă ați putea veni cu câteva explicații concrete în acest sens. Mulțumesc, vă rog. Da, așa cum ați spus, uh, ar trebui să ne pună pe gânduri acest lucru. Sunt de acord. Și am uh, constatat că până la urmă pot uh, extrage cinci întrebări din cele menționate de dumneavoastră. Această comisie nu a fost până la urmă niciodată o parte a problemei, ci doar o parte a soluției și cred că vă puteți asuma aceste merite. V-am uh, privit întotdeauna din această perspectivă. Atunci când vorbim de simplificare, ar fi important să înțelegem un lucru. Dacă vă aduceți aminte de discuția pe care am avut-o acum 3-4 ani. Principala problemă pe care am avut-o cu Curtea de Conturi a fost uh, faptul că folosim un limbaj diferit. Cifrele pe care le-am prezentat noi și pe care le-au prezentat uh, ei în fața acestei comisii parcă proveneau din lumi diferite. Ce am făcut în acești 3-4 ani prin cadrul grupului de metodologie a fost să ajungem la un limbaj comun facilitându-vă, facilitându vă facilit dându-vă și dumneavoastră înțelegerea a ceea ce facem noi. Răspunsul meu în momentul de față uh, poate fi că în ceea ce privește comunicarea pe care ați amintit-o, o veți primi în două-trei luni toate întrebările pe care le-ați menționat uh, vor fi, își vor regăsi astfel un uh, răspuns uh, înscris și veți vedea și în ce direcție dorește să pășească noua comisie. În ceea ce privește recuperările, ideal ar fi să recuperăm 100%. Am introdus sistemul în 2008, așa cum spuneam, am recuperat 30%, în 2009 62% lucrurile merg uh, pe drumul, în direcția cea bună și cred că putem avea rezultate și mai bune pe viitor. Punctual, cred că orice fel de critici, termenele de plată, termenele de acordare, recuperările sunt uh, probleme care ar trebui tratate în mod uh, corespunzător de către Comisie ar, fi, ar trebui gestionate corect. Ne asumăm aceste uh, critici și uh, sperăm că rezultatele anului viitor vor fi mai bune. Dar uh, față de acum 2-3 ani, lucrurile s-au îmbunătățit în mod considerabil. Am ajuns la un nivel destul de bun, încă, însă încă departe de ceea ce ne-am propus. A, agențiile, uh, de pildă, au făcut un pas major înainte rezultate și evaluare. Avem un întreg sistem de urmărire a rezultatelor, avem evaluări la 2-3 ani, am avut evaluări expost pentru 2007, evaluare de impact, ă, toate aceste lucruri fiind în pregătire împreună cu altele. Dar cred că atunci când vorbim de cercetare, sigur ar trebui să analizăm ă, și rezultatele ex post și aceste rezultate sunt disponibile tuturor. Însă principalul obiectiv este, al acestei evaluări este faptul că noi avem o selectare ex ante. Așadar, propunerile care ne sunt înaintate sau nouă sau respectiv într un evaluatori independenți, dintre aceste propuneri sunt, se califică una din cinci Așadar, noi sperăm că, până la urmă, cele alese sunt cele corecte. Ne-a făcut uh, și o analiză în acest sens pe circa, și e vorba de 90% dintre acești evaluatori au spus că procesul la care asistă la nivelul Uniunii Europene se situează cel puțin la nivelul statelor membre, dacă nu la un nivel mai ridicat. De aceea cred că în acest sens la alegerea propunerilor uh, care urmează să beneficieze de finanțare am făcut uh, pași uh, importanți. În ceea ce privește programul ER ce acolo nu există, de exemplu, garanții în ceea ce privește uh, rezultatele cercetării. Dar eu sunt uh, sigur că atunci când uh, vom obține rezultatele pe care ni le uh, propunem, vom uh, din rândul acestor uh, cercetători se vor alege și laureații Nobel. Niciodată nu există o garanție a cercetării. Asta este esența Uh, acestui domeniu până la urmă. În final, în ceea ce privește solicitarea dumneavoastră de revizuire a regulamentului financiar, sunt de acord, ar trebui analizate multe dintre aceste aspecte și în rest uh, pot să vă asigur că voi sprijini această propunere în Colegiul Comisarilor atunci când se va uh, discuta. Mulțumesc. Mulțumesc. Îmi cer scuze că revin încă o dată la această uh, chestiune. Această uh, chestiune în ceea ce privește neaplicarea legislației în vigoare, solicitarea Parlamentului de a nu ap- aplica legislația în vigoare, este faptul că uh, arată cât de serioasă este situația. Vă rog, gândiți-vă, de exemplu, la fermierii noștri pentru că nu ne trece prin cap să facem așa ceva în cazul fermierilor. Bineînțeles că solicităm ca 5% din ei să fie controlați. În cazul cercetării am început cu o, o rată de control de 1% și am ajuns poate între timp la 5%. Așadar, când uh, vedem cât de inegal tratăm beneficiarii din diferitele domenii, uh, Uh, constatăm că avem o problemă. Eu sâmbătă viitoare o să mă întâlnesc cu cetățenii din circunscripția mea și ce să le spun? Bine, sigur, pot să sper că ei nu știu acest lucru, dar ce să le spun atunci, atunci când m-ar întreba uh, fermierii de ce pe noi ne tratează uh, cu totul diferit atunci când este vorba de recuperări, dif- complet diferit față de cercetători. Familiar with the farming system, but domnule comisar. Pe mine mă interesează certificatele de audit despre care am citit. Și întrebarea mea este, care este opinia dumneavoastră în ceea ce privește evaluarea finală a acestor certificate de audit? Considerați că reprezintă un sistem uh, judicios și dacă nu, ce alternative ar exista și punctual în ceea ce privește pragul superior, cei 375 de mii ca și plafon superior pentru proiectele de cercetare pentru care trebuie emis un certificat de audit. Cum s-a ajuns la această sumă? Există un argument în sprijinul acestei cifre? Și în final, cât la sută din proiecte se cifrează la o finanțare de sub 375% uh, și ce se întâmplă în ceea ce privește controlul acestor proiecte? Yeah, in the first, uh... Ähm, Domnule Potocnic, mai îmi datorați un răspuns la întrebarea uh, câte uh, proiecte de cercetare sunt, se situează sub acest prag de 375.000? Uh, Onorevole Stais, prego.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 mai avem decât vreo 3-4 minute la dispoziție, așa că foarte pe scurt tău cuvântul domnului Noac de la Curtea de Conturi. Vă rog, un singur minut însă. Thank you, brevemente, da. grazie. Vă rog, foarte pe scurt. Eh, da, orice, orice astfel de posibilitate trebuie luată în considerare, dar am... Eh, dar nu mai sper ca utilizatorii să nu se plângă vreodată. Am abandonat această speranță. Mulțumesc și acum, doamna Gresle, foarte pe scurt. La răspunsurile scrise aș dori să mai știu uh, Uh, care, care este cota uh, uh, solicitărilor care au succes în ceea ce privește proiectele și cota examenelor ex ante. Nu vă pot promite decât din nou un răspuns scris în acest sens. Da. Vă mulțumesc pentru, pentru disponibilitatea dumneavoastră și acum trecem la cealaltă audiere. Domnul Antonio Tajani ar trebui să fie prezin, prezent. Bună seara! Non so se il, se il... Nu știu dacă domnul de la Curtea de Conturi dorește să spună ceva în legătură cu ceea ce a spus uh, Adineaur, să adaugă ceva pentru domnul comisar pentru transporturi sau e suficient ceea ce a spus Adineaur? Vă rog, domnule Noac. Domnule președinte, cred că am spus în introducere tot ce am avut de spus. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat totuși cuvântul. Atunci, putem să dăm cuvântul direct uh, domnului raportor Liberațchi pentru a ne prezenta situația. Prezident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb cu următoarea întrebare. În ceea ce privește Galileo, programul Galileo, și Știm cât este de scump acest program Galileo, a costat de două ori mai mult decât s-a prevăzut uh, și punerea, uh, punerea lui în funcțiune durează de două ori mai mult decât s-a prevăzut. Domnule Teani, știm până la urmă cât va costa Galileo și când va fi gata? Probabil nu vă va fi de responsabilitatea dumneavoastră pe viitor, dar aș vrea să știm uh, ce aveți dumneavoastră de spus. Vă rog. Prego, signor comisariu, se vuole... Vă rog, domnule comisar. Poate vreți să reacționați la ce a, ce a spus domnul la, de la Curtea de Conturi sau puteți să răspundeți direct domnului raportor Liberațchi, cum doriți. Ei... Bună seara, domnule președinte. Dacă sunteți de acord, Aș dori să fac o scurtă introducere în care vorbesc și despre Galileo și după aceea voi răspunde mai concret domnului fi despre Galileo, pentru că astfel um, vă prezint uh, portofoliul de care m-am ocupat uh, în fosta comisie și în uh, Noua comisie mă voi ocupa de Galileo în calitatea mea de, uh, de comisar pentru industrie. Deci acest dosar îl voi urmări și în următorii cinci ani și vom mai discuta despre el cu siguranță. Domnule președinte, domnule raportor, uh, stimați deputați, domnule Noac, doamna Caliulaid, dacă o comparăm cu cele 7 miliarde de euro alocați pentru cercetare în 2008, uh, suma pentru transporturi, uh, care este de ceva mai mult de 1 miliard de euro, poate să vă pară neînsemnată, dar nu e așa. De aceea înțeleg de ce m-ați invitat aici astăzi și îmi face plăcere să mă aflu printre dumneavoastră pentru a vă prezenta ce am făcut și pentru a răspunde la întrebări. Un miliard de euro este totuși o sumă mare, mai ales în climatul economic actual, uh, uh, în uh, situația de criză și de șomaj. În al doilea rând, Eh, principalele eh, programe eh, pe care s-a cheltuit mult sunt Galileo și rețelele transeuropene, care sunt proiecte de vârf ale Uniunii și care trebuie să fie un exemplu. De aceea, de o parte, sunt convins că eforturile noastre pentru a reduce marja de eroare trebuie să continue. Sunt de acord cu ce a spus domnul Potocnic, atât în ceea ce privește simplificarea accesului la finanțări, cât și în ceea ce privește nivelul de risc. Mă bucur că raportul Curții de Conturi pentru 2008 uh, nu pune în evidență pentru aceste proiecte importante niciun element care nu a fost uh, deja abordat de comisie. În general, uh, mesajul curții este pozitiv, după părerea mea, în ceea ce privește transporturile. Cite, prezintă doar o eroare nesistematică. E vorba de proiectul TNT Lione Torino pe care îl rectificăm în momentul de, rectificăm în momentul de față. În ceea ce privește cercetarea pentru transporturi și am discutat despre asta domnul Potocchi, nic aș vrea să subliniez că, pe de o parte, partea din cercetare în ceea ce privește transporturile reprezintă o parte mică din bugetul pentru cercetare, doar 0,2 miliarde dintr-un total din 6,7 miliarde în al doilea rând, partea pentru cercetare în transporturi contribuie la scăderea uh, erorii medii uh, observate de, curte, de curte, dar nu doresc să vă dau impresia că ne complacem cu această situație, pentru că nu e așa. Eu, ca și ceilalți colegi ai mei din comisie, în mod constant încercăm să diminuăm și mai mult marja de eroare. Uh, cu obiectivul final de a obține o evaluare a partea, din partea curții în care să nu se evidențieze erori. Astfel, în, începând de la începutul 2008, deci șase luni înainte de uh, sosirea mea la DG Tren, uh, Direcția Generală Tren a făcut schimbări radicale în circuitele sale financiare pentru a uh, consolida aceste eforturi care vor continua cu siguranță și în, următor, în viitorul mandat. Sunt elemente pe care le-am menționat și în răspunsurile pe care vi le-am trimis înainte de audiere. Înainte de a încheia și uh, pentru a răspunde la prima dumneavoastră întrebare, aș vrea să mă opresc la acest proiect care este de competența mea și care, cu sprijinul Parlamentului, va fi și în viitorul meu mai mandat, și anume Galileo. În 2008, anul de referință al discuției de astăzi, a fost foarte important pentru sistemul global de navigație prin satelit, GNSS. În 2008, acesta a fost restructurat practic pentru că până la sfârșitul anului precedent s-a confruntat cu multe provocări um, precizate în raportul special al Curții de Conturi în ceea ce privește gestionarea programului între 2003 și 2006. Sunt convins că astăzi restructurarea radicală al programului din 2008 uh, aduce rezultate pozitive, după părerea mea. Când curtea va examina din nou programul, sunt sigur că va uh, identifica îmbunătățiri semnificative în gestionarea proiectului uh, ambițios și inovant care este acesta. În acest sens, vreau să aduc aminte că pe 7 ianuarie, după ce am, am uh, informat grupul interinstituțional pentru Galileo, am anunțat repartizarea a trei contracte de achiziții publice foarte importante pentru capacitatea operativă inițială a lui Galileo. Deciziile de adjudicare privesc contractul pentru servicii de uh, sprijin al sistemului, contractul uh, primului lot de 14 sateliți și un prim contract pentru lansarea 10 sateliți pentru prima comandă din 14 sateliți cu în valoare de 366 de milioane de euro uh, am ales societatea OHB System AG din Germania care are filială și în Regatul Unit. Uh, servicii, uh, serviciile de sprijin de backup al sistemului a fost, au um, vor fi prestate de Thales Alenia Spice, o societate din Italia, un contract în valoare de 85 de milioane de euro pentru integrarea și uh, revalizarea sistemului Galileo. Contractul pentru serviciile de lansare a fost ajudecat uh, societății, fran- societății franceze Ariane Spas uh, și este în valoare de 397 de milioane de euro pentru 5 lansări Soyuz. Doresc să repet că noi, Comisia și Agenția Spațială Europeană, am făcut tot ce am putut pentru a garanta um, ace- acest, uh, transparența în această cerere de ofertă și că obținem cel mai bun raport calitate-preț. În al doilea rând, doresc să subliniez importanța acestui anunț. După 18 luni în care ne-am concentrat asupra procedurii de cerere de ofertă, acum facem tranziția înspre faza de intrare în uh, funcționare a sistemului de navigație, navigație prin satelit uh, și cu aceste contracte putem defini mai precis planificarea programului Galileo și putem planifica mai bine uh, de ce bani avem nevoie și cum îi vom cheltui. Astfel vom putea oferi cetățenilor primele servicii de navigații încă de la începutul 2014. Alte părți eh, din apelul la proiecte sau cererea de ofertă pentru Galileo se află în eh, fază de evaluare. E vorba de infrastructurile eh, de pe pământ pentru misiune și pentru control și operațiunile. Comisia va completa procedura de adjudicare, acestor, de adjudicare acestor contracte până la jumătatea acestui an. Apoi vor fi adjudicate contractele pentru construirea și lansarea celorlalți sateliți, pentru că până la urmă trebuie, capacitatea uh, totală este de 30 de sateliți. Deci, acest lucru înseamnă că la sfârșitul acestui an este prevăzută lansarea în orbită a primilor doi sateliți. În 2011 vor fi lansați încă doi sateliți și Până în al treilea trimestru din 2012 putem începe să lansăm uh, câte doi sateliți odată la trei luni. Uh, serviciul deschis, open service, serviciul public uh, reglementat și cel de cercetare și um, de urgență vor fi operaționali înainte de începutul 2014. Experimentarea serviciului de securitate pentru viața oamenilor și serviciul comercial va începe tot în 2014 și serviciile vor fi furnizate imediat ce Galileo va ajunge la capacitate operațională completă cu o constelație de 30 de sateliți. Deci, iată, numărătarea inversă pentru Galileo Galileo a început. Domnul raportor, la începutul acestei dezbateri, ne-a întrebat, aveți bani suficienți sau se riscă să fie nevoie de mai mulți bani pentru uh, punerea în uh, aplicare acestui proiect uh, european ambițios? Proiect care, după părerea noastră, se justifică din motive industriale, dar și chiar din motive politice. După cum știți, americanii au un sistem GPS și rușii au un sistem și uh, japonezii și indienii au câte un sistem în uh, fază de experimentare și e nevoie de un sistem european care să devină sistem mondial. După cum știți, proiectul EGNOS uh, este părintele lui Galileo și funcționează deja, dar este un uh, proiect doar pentru Europa. Dar Galileo, finanțat 100% de Comisia Europeană, după schimbarea inițială, pentru că știți că inițial trebuia să fie un proiect public-privat, dar până la urmă este un proiect strict comunitar și știți cum au evoluat lucrurile. Această schimbare a dus uh, și la o folosire a fondurilor în alt mod uh, și la alte obiective, practic, uh, pentru Galileo. Și acum am intrat în faza gestionării uh, cererilor de ofertă, deci contractelor de achiziții publice, împreună cu Agenția Europeană Spațială Europeană și cred că împreună vom colabora foarte bine și vom avea, vom avea rezultate bune. Problem, problema economică este următoarea. Astăzi, ținând cont de ceea ce dorim să facem până în 2014, care va fi anul, primul an uh, în care Galileo va fi operațional, putem să facem toate aceste lucruri uh, cu bugetul pe care îl avem deja alocat. Deocamdată am cheltuit, uh, e vorba de, pardon, e vorba de 3,6 miliarde de euro, dar uh, pentru sistemul de lansare e nevoie de bani suplimentari. Piața lansărilor a, trecu, a crescut cu între 60 și 80%. După cum am spus în intervenția mea, am încercat să acordăm contractele, să respectăm uh, termenii și uh, să respectăm și uh, sumele prevăzute, deci să um, cred eu că s-a ales raportul calitate-preț cel mai bun pentru cetățeni. Dacă pentru întregul proiect Galileo dacă mă întrebați dacă pentru întregul proiect Galileo va fi nevoie de bani în plus uh, față de ceea ce am prevăzut deja, eu aș spune, cum am spus și la audierea mea, în calitatea mea de comisar desemnat, care se va ocupa de Galileo, chiar dacă în cadrul mandatului pentru industrie. Eu am spus că nu e exclus uh, să fie nevoie de bani în plus, dar că primul lucru pe care îl voi face, dacă e nevoie, va fi să înțeleg de ce e nevoie de bani în plus și pentru ce și voi prezenta Parlamentului uh, aceste concluzii. Întotdeauna am um, informat grupul de lucru interinstituțional și Văd că și, și că doamna Nibler, care activează în acest grup interinstituțional, uh, este și a fost prezentă și în sală. Oricum, dacă va fi nevoie de fonduri suplimentare, eu voi veni în fața Parlamentului, vă voi informa de această nevoie și voi informa și Consiliul, bineînțeles, pentru ca aceste două instituții să poată să ia o decizie de comun acord. Deci vom um, proceda cu multă transparență pentru că e vorba de fonduri și de cetățenii europeni. Este o provocare majoră pentru noi, este un proiect major și într-adevăr costă miliarde. Dar, până la urmă, când tragem linia, a făcut acest lucru societăți externe, în momentul în care Uniunea Europeană va economisi uh, în momentul în care Galileo va funcționa, în următorii 10-15 ani, vom face economii în valoare de 900 de miliarde de euro. Deci, iată, investim 3,7 miliarde și poate chiar mai mult uh, dacă se hotărăște acest lucru. Dacă dorim să completăm sistemul după 2014, când uh, sistemul va funcționa, uh, va începe să funcționeze, și sperăm că până atunci vor fi înolpite toți sateliții. Dacă atunci vom hotărâ că vrem mai mult, vom vedea dacă e necesar să investim mai mult. Mulțumesc, doamnă. Domnul Brața. Impresiv. În ceea ce privește rețelele transeuropene, cred că trebuie să mm, facem o evaluare politică finală pozitivă. Eu am semnat o serie de autorizări pentru finanțări eh, la sfârșitul anului 2008 pentru o serie de proiecte importante care au uh, fost uh, primite pozitiv de statele membre care au uh, primit aceste finanțări. E vorba de autostrăzi transfrontaliere, autostrada Brenero sau o altă autostradă care leagă Torino de Lyon. Dar am finanțat și alte proiecte și în plus trebuie să spunem că am uh, finanțat cu planul de recuperare aprobat de comisie, finanțat la sfârșitul anului trecut, am investit aproximativ 500 de milioane de euro pentru proiecte care uh, vor intra în lucru imediat în cadrul rețelelor uh, transfrontaliere. Iată încă un semnal important uh, și o bună, un bun mod de a cheltui uh, fondurile europene. Deci eu cred că uh, am investit în rețele transfrontaliere care acum, în uh, momente de criză, um, investiții în infrastructură sunt foarte utile pentru um, relansarea economiei. Este util ca statele membre să poată să folosească și fonduri uh, din, din surse comunitare pentru a lupta împotriva șomajului. Deci este, cred, o investiție bună. În ceea ce privește agenția, trebuie să facem distinție între diferitele tipuri de uh, agenție. Agenția pentru rețelele transfrontaliere, uh, transeuropene, după cum a observat și Curtea de Conturi în uh, raportul său, cred că acestea au funcționat bine, atât în ceea ce privește capacitatea de reunirea intereselor și competențelor într-un singur organism, unor interese și competențe care ar fi riscat să fie împărțite. Și, și uh, apropierea față de cetățenii a fost îmbunătățită, pre, cetățenii au fost mai bine informați și s-au simplificat, uh, pra, s-au simplificat practicile biro, uh, administrative și, după cum am spus și în răspunsurile scrise pe care vi le-am trimis, s-au înregistrat uh, elemente pozitive, atât în ceea ce privește mm, funcționarea mm, uh, agenției TEN, cât și cel uh, agenție care se ocupă de o parte din al șaselea program cadru. Economii. Pentru că cu sistemul de agenții am economisit bani. Sistemul s-a îmbunătățit, procedurile s-au simplificat și s-au obținut sinergii mai bune. Repet uh, și faptul că în textul Curții de Conturi se uh, sugerează Comisiei Europene să facă eforturi suplimentare pentru a îmbunătăți și mai mult raportul calitate-preț, uh, și se poate îmbunătăți încă modul de funcționare al agențiilor și am auzit acest lucru pentru că întotdeauna lucrurile pot fi îmbunătățite. Dar eu cred că și în ceea ce privește aspectele de resortul dumneavoastră, aceste agenții au obținut rezultate și din punct de vedere economic. Deci, după părerea mea, este un experiment un experiment clar pozitiv și în modul de folosire a fondurilor publice. Mulțumesc! Thank you very much, the commissioner. Mulțumesc, domnule comisar. Însă, <clears throat> conform uh, raportului anual pentru 2008 al Curții de Conturi, distribuția de activități între <clears throat> Direcția Generală pentru Cercetare, pentru Transport și pentru politicii regionale nu este optimă. Iar Curtea de Conturi a mai reținut lipsa unui sistem de management integrat a informațiilor. Dacă în calitatea ta, în calitatea dumneavoastră de vicepreședinte al Comisiei, ați putea comenta acest această concluzie a Curții de Cont în ceea ce privește cheltuielile pentru cercetare în domeniul transporturilor, în ceea ce privește coordonarea, dar și uh, din perspectiva <clears throat> fondurilor de coeziune, care în 60%, de, în 60% în proporție de 60% sunt dedicate infrastructurii în transport. Și cu toate acestea, se constată o insuficientă utilizare a acestor fonduri și a fondurilor de coeziune pentru domeniul transporturilor. Domnule comisar, ne puteți da câteva explicații cu privire la aceste observații ale Curții de Conturi din uh, raportul uh, anual. Grazie, ma io Mulțumesc! Fondurile pentru cercetare sunt uh, folosite de diverse direcții generale, deci mai mulți uh, comisari se ocupă de acestea și de aici apar uh, probleme inevitabile și nu ne sincronizăm întotdeauna perfect. Dar, sincer și obiectiv, bineînțeles, toate lucrurile se pot îmbunătăți și orice sugestie a curții este bunăvenită, pentru că e vorba de observații făcute de o instituție cu un rol fundamental în uh, controlul activității noastre și a modului în care sunt folosiți, folosite fondurile publice. Dar eu cred că, în uh, general, uh, diferitele direcții de resort din comisie au colaborat bine și eu am răspuns parțial la întrebarea dumneavoastră când am uh, răspuns la întrebarea numărul 8 în scris, care insistă tocmai asupra acestui punct. În acest răspuns am confirmat disponibilitatea noastră, disponibilitatea noastră de a uh, accepta sugestiile curții într-un climat de colaborare și pentru a folosi mai bine fondurile publice. Ne-am exprimat în favoarea unei strategii comune de audit. Am spus acest lucru, așa cum am spus-o și în numele Direcției Generale pentru Transporturi. Întrebarea dumneavoastră scrisă pusese și problema instrumentelor uh, informatice. Ați întrebat dacă un sistem uh, dedicat acestui control ar fi mai util. Eu a, aș spune că direcțiile generale care se ocupă de cercetare prefer, preferă o abordare mai puțin tehnică, concretizată prin uh, întâlniri între diversi funcționari care se ocupă de diferitele sectoare din cadrul cercetării. Uneori, fondurile nu sunt în competența Direcției Generale pentru Transporturi, și noi ne-am angajat pentru a ne asigura că cooperarea va fi îmbunătățită tot timpul, nu doar cooperarea în nivel tehnic, dar și cea de la nivel politic, administrativ, dintre reprezentanții diferitelor direcții generale care se ocupă de fondurile pentru cercetare și în calitatea mea viitoare de comisar pentru industrie și în acest mandat voi avea fonduri pentru cercetare și uh, voi continua în aceeași direcție. Pentru că Comisia Europeană dorește să lucreze cât mai bune și nu numai din punct de vedere tehnic, administrativ, ci și politic. trebuie să ne păzim de uh, o utilizare uh, injustă sau incorrectă a fondurilor, trebuie să ne asigurăm că marja de eroare este cât mai scăzută. Mulțumesc, domnule Liberațchi. Thank you very much. Avem 30 de secunde, deci vă rog foarte pe scurt, mai întâi doamna Gresle. Mulțumesc, domnule comisar. Îmi pare foarte bine că nu vă pierdem în dosarul Galileo, pentru că plecați de la transport, însă plecați uh, împreună cu acest uh, dosar, așa că cred că ne vom revedea și în viitor pe această temă. Aș dori să vă adresez o întrebare vis-a-vis de cele menționate de dumneavoastră și anume de suplimentare a fondurilor. Atunci când s-a uh, <clears throat> decis finanțarea Galileo, am participat și eu la această aprobare pentru că am uh, considerat că este o inițiativă foarte bună pentru industria europeană, dar deja de atunci au existat îndoieli în ceea ce privește uh, corectitudinea cifrelor și acum uh, ne spuneți uh, deja că de atunci știa Comisia deja că necesarul de finanțare va fi mai mare. Ce se știa în acest sens? Prima mea întrebare. În al doilea rând, schimbarea de portofoliu. Cum funcționează lucrurile. Poate fi transferat acest dosar Galileo în uh, cadrul comisiei, așa pur și simplu, sau nu s-ar impune să rămână la transporturi mai bine? Pentru că utilitatea sau sfera de aplicare în domeniul industriei este încă redusă. Ce s-ar mai putea face în privința sistemelor de audit uh, privitoare la Galileo? Un al treilea aspect, ne răspundeți în scris în ceea ce privește cooperarea cu um, Agenția Spațială Europeană. Aveți uh, acces la informațiile acestei agenții? Cum funcționează acest uh, sistem de sistemul control privitor la această agenție? O ultimă întrebare se referă la Bulgaria unde au existat probleme majore în 2008, unde au fost înghețate și fonduri care au fost uh, reaprobate pentru 2009. Au existat probleme majore în ceea ce privește autostrăzile. M-ar interesa cum s-au soluționat aceste probleme între timp și dacă sunteți între timp uh, mulțumit cu modul în care gestionează Bulgaria fondurile europene. Și dacă uh, dacă socotele este corect, corectă în ceea ce ne spunea 3-4 miliarde costuri, 90 de miliarde beneficii uh, în domeniul uh, Galileo. Mulțumesc. Domnule președinte, aș putea să vorbesc o oră și jumătate despre aceste lucruri. Nu, era o glumă. Voi încerca foarte rapid. În ceea ce privește Galileo, uh, Având în vedere că Tratatul de la Lisabona a oferit temeiul juridic pentru politica spațiului a Uniunii Europene, președintele Barroso a considerat oportun să delege aceste politici, această politică unui singur comisar, să nu trimită, să nu uh, ofere aceste politici unui singur comisar, pentru că aveam, avem EGNOS, Galileo, proiectul GMS, precum și uh, programele legate de schimbările climatice și, după cum prevede tratatul, avem și posibilitatea de a avea un proiect spațial de, de cercetări spațiale, un proiect comunitar. Și având, import, eh, având în vedere uh, repercusiunile industriale ale acestor, acestei politici, precum și legăturile dintre sistemele GMS și Galileo, mai ales ținând cont de aspectele lor sociale, domnul Barroso a considerat să împartă această politică între mai multe mandate. Din... Când am devenit eu comisar european, am uh, aflat mai multe lucruri până atunci, știam și eu ce știți și dumneavoastră. Pot doar să vă spun în ceea ce privește fondurile, e vorba de 3,9 miliarde de euro. 3,6, mă scuzați, se corectează domnul Tajani. Eu nu am spus că sigur vom cere noi fonduri. Am spus doar că deocamdată în contractele pe care le-am uh, repartizat deja respectăm bugetul. Dacă după 2014 se prevede se prevede servicii suplimentare, poate că uh, va fi nevoie de fonduri suplimentare, dar nu vreau acum să dau uh, indicații legătură cu aceasta. După cum am spus colegilor dumneavoastră, la audierea mea pentru postul de comisar pentru industrie, mă angajez și în fața acestei comisii să informez Parlamentul European în momentul în care voi avea la dispoziție date certe sau credibile pentru a cere, dacă va fi nevoie, și noi fonduri pentru Galileo, dar acum nu pot să spun că sigur așa va fi și cât va costa. Pot doar să spun că ceea ce deja am, am uh, contractat și vom contracta până în 2014 uh, poate fi susținut de buget. Doamna Gressler apoi a vorbit despre fondurile regionale. În calendarul nostru nu am finanțat niciun proiect în Bulgaria, așa că nu pot să vă răspund. Trebuie să vă adresați comisarului competent. Bineînțeles, domnule președinte, aș putea să continui uh, să vorbesc despre importanța proiectului Galileo, dar poate pute, voi putea să o fac în momentul în care voi răspunde la întrebările următoare. Doamna Ayala Center. Sí, gracias, presidente. Sí, yo de nuevo... Sanders. Voi încerca să vă răspund cât mai pe scurt. Cooperarea cu Parlamentul, Curtea de Consuri și cu Consiliul chiar este necesară, e utilă pentru a fi mai eficienți. Pentru că dacă de-a lungul anilor Am reușit, datorită rapoartelor Curții de Conturi, precum și controlului Parlamentului, care era un rol politic de control al Comisiei, deci iată un proiect strict comunitar, în care nu sunt implicați nici statele membre, nici interesele private. Comisia pentru buget intervine în mod direct și, după părerea mea, această cooperare a fost utilă și a permis chiar să um, îmbunătățească activitatea noastră. Am colaborat întotdeauna foarte bine cu Curtea de Conturi. De câte ori am cerut clarificări, eh, au cerut clarificări, eh, apoi ne-au făcut sugestii și întotdeauna una am acceptat sugestiile Curții de Conturi și am fost eh, întotdeauna doritor de astfel de sfaturi. pentru că controlul uh, modului de folosire al banilor publici este important, este util, așa cum este util și controlul politic. În ceea ce privește raportul dintre Galileo și rețelele TEN, e vorba de un proiect major care ne va îmbunătăți mult viața, așa cum a făcut-o, ne-a schimbat viața GPS-ul Acum cu toții avem un mic aparat în mașină care ne permite să ajungem peste tot. Imaginați-vă acum cum vom putea face și politică socială uh, cu uh, semnalurile care ne vor veni de la Galuero, chiar pentru a salva, a salva vieți omenești. Credem că, datorită sistemului european, uh, dacă serviciile europene vor fi bine coordonate. Cele de la Haiti au folosit imagini de la sistemul uh, GMS. Deci, iată, deja am văzut un exemplu concret de moduri în care anumite sisteme pot fi utile, așa cum facem și în Africa, folosim atât și pentru resurse folosim uh, sistemele uh, europene de satelit. Galileo este fratele mai mare al unui sistem EGNOS la care am lucrat în trecut. Deci, cred chiar că în acord cu uh, proiecte altele decât europene, Sistemul european poate fi util pentru uh, a da mai mult, mai multă activitate, de exemplu, aeropoartelor mai mici care nu beneficiază de uh, posturi de control uh, a aterizării, uh, de aceea pot fi folosite numai ziua. Și odată cu ECNOS și Galileo vom putea uh, permite să se folosească uh, Uh, în totalitate și aceste aeroporturi mai mici. Iată, în ceea ce privește consecințele sociale. În legătură cu TNT, uh, bineînțeles, urmărim lucrurile după ultimul raport al Curții de Conturi. Am uh, definit obiectivele prioritare și un nou regulament financiar. Apoi, agenția executivă și coordonatorii și doamna Ela Sender știe cât am discutat uh, și cu dânsa în ceea ce privește sistemul de coordonatori care sunt purtători de cuvânt ai Comisiei pentru acele statelor membre să depășească obstacolele birocratice în zonele de graniță, dar și pentru acele statelor membre să-și respecte angajamentele luate împreună, pentru că altfel dacă noi investim fonduri comunitare, dar statele membre nu investesc nimic, întregul uh, proiect este sortit alimentului. Pentru că noi avem datoria să conducem uh, aceste lucrări. Deci, nu e, pe de altă parte, nu este nevoie doar de fonduri din statele membre, ci și de parteneriate public-privat. Deci, am făcut anumite corecturi uh, și în urma solicitărilor curții de conturi, dar Faptul că putem să programăm finanțării pe un cadru multianual permite o anumită continuitate și ceea ce a spus Comisia după votul Comitetului Financiar, precum și a normelor de drept care se aplică, cât de repede s-a trecut la treabă cu agenția executivă și cu beneficiarii. Deci, iată, e o preocupare reală care este și a mea și am spus și la Comisia pentru Transporturi eu doresc să mă asigur că voi putea realiza ceea ce mi-am propus. În ceea ce privește finanțarea, pentru Galileo acesta este asigurat până în 2013 și apoi vom vedea. Am văzut că vă preocupat schimbarea destinației acestor bani, dar Trebuie să vă spun că finanțarea pentru Galileo este separată de cea pentru rețele transfrontaliere, chiar dacă pe aceeași linie, pe aceeași pagină, dar separate de două linii. Și vom vedea ce vom face cu următoarele perspective financiare, dar în general nu cred că trebuie să ne preocupăm de faptul că Galileo trece de la transportul la industrie. După cum am spus adineauri, cred că ar fi util să avem o politică spațială unică, pentru că aici nu e vorba doar de, Galil de Galileo, ci de întreaga politică a spațiului și Tratatul de la Lisabona a oferit, din fericire, un temei juridic pentru a face acest lucru. Mulțumesc, domnul Geier. bin jetzt ganz ermattet durch die ausschweifende Antwort des Kommissars. Sunt uh, destul de obosit prin ace- de acest răspuns foarte amplu al domnului comisar. Nu mai avem nici prea mult timp, de aceea voi fi foarte succint. Domnule comisar, ne-ați anunțat uh, ne-ați anunțat creșteri de costuri în ceea ce privește proiectul Galileo. Noi aici în Parlament uh, suntem convinși că Galileo va constitui un progres pentru că altfel această cameră nu ar fi fost de acord cu aceste modificări. Întrebarea mea este dacă în cazul Galileo am trecut uh, de punctul în care am putea reveni asupra acestei decizii. În al doilea rând, cum anume pot fi evitate costuri suplimentare pentru Galileo, astfel încât uh, să nu uh, fim Uh, acuzați că acest uh, proiect uh, va, va deveni o sursă continuă de alimentare pentru industria europeană. Am înțeles foarte bine întrebarea, dar răspunsul veți regăsi în decizia pe care am luat-o pentru a repartiza aceste trei contracte. Am hotărât să trimitem răspunsuri pozitive întreprinderilor care au făcut propuneri de prețuri inferioare uh, bugetului prevăzut de comisie. Digilanco cu Direcția Generală și cu agenția întotdeauna am cântărit raportul cost-calitate-prețuri. Și ținând cont de faptul că sunt societăți diferite, chiar și în realizarea satelitelor, unele sunt uh, făcute de o societate care nu a câștigat uh, concursul este tocmai, demonstrează tocmai faptul că Comisia nu dorește să cedeze unor solicitări din partea industriașilor. Când uh, aș spune, dacă vreți să vă terminați proiectul, ne dați mai mult de bani. Oricum, uh, s-au prevăzut uh, E, e posibil să crească aceste sume, dar noi nu dorim să ne lăsăm șantajați de nimeni. Subliniez importanța repartizării ultimelor contracte. Apoi veți vedea că vom fi respectat în mod riguros uh, regulile în legătură cu fiecare contract pentru a avea un rezultat care să garanteze peste tot și întotdeauna respectul față de cetățenii europeni pentru că sunt banii lor. Eu doresc, uh, voința mea politică este să nu cedez uh, eventualelor șantajuri sau uh, situații de monopol. Nu doresc, n-am dorit să penalizez pe nimeni sau să prefer pe cineva în mod deosebit. Acum proiectul a avansat. Când eu spun că anul cheie de început al funcționării lui Galileo este 2014, dar dacă dorim pe lângă începerea funcționării, să încercăm să, ex, să extindem proiectul inițial doar pentru ca sistemul să funcționeze, ci să funcționeze așa cum se prevăzuse, se prevăzuse în proiectul inițial. Eu aș spune atunci că este posibil, dacă nu probabil, să, că va trebui să vin în fața Parlamentului și să spun începe proiectul, dar dacă dorim noi toți, Parlament, Comisie și Consiliu, dacă, Consiliu, dacă dorim să facem proiectul așa cum era el prevăzut la început, iată de ce anume avem nevoie, de ce sume avem nevoie pentru a realiza asta. Oricum, voi fi la dispoziția dumneavoastră pe viitor și voi veni și din inițiative proprie pentru a vă spune, iată, acum avem nevoie de dumneavoastră nu pot uh, să evaluez lucrurile din punct de vedere economic și contabil pentru că nu pot, nu sunt, uh, n-am această posibilitate. Pot doar să fac doar o evaluare politică. De asemenea, uh, și împreună vom uh, hotărâ cum vom reacționa din punct de vedere economic și financiar. Mulțumesc! Am și eu o întrebare, spune domnul președinte. La punctul 4, răspunsul dumneavoastră de la punctul 4, în ceea ce privește autostrada Lione-Torino. Aș dori o precizare în ceea ce privește faptul că s-au prevăzut uh, sume pentru că beneficiarii uh, nu aveau dreptele acestea. E... E vorba de uh, lucrări din 2004-2005. S-a făcut o eroare. Țările membre interesate au uh, făcut o solicitare și solicitarea prelungirii termenelor nu ar fi uh, fost uh, acceptată într-un vechi sistem, dar de fapt statele membre nu au dat dovadă de reavoință. Limitele fixate de statul membru a fost, uh, au fost respectate. După părerea mea, Comisia ar trebui să răspundă afirmativ a fost vorba de o eroare pur și simplu uh, în birocrație. Mm, probabil, deci nu a fost vorba nici de fraudă, nici uh, de uh, culpă în modul în care au fost făcute lucrurile, poate. Deci, Poate că modul de organizare a fost greșit, dar nu a existat evaziune fiscală din partea nimănui. A lipsit doar uh, scrisoarea de răspuns, iată, vă oferim această prelungire pentru că aveți drept la aceasta și Comisia a recunoscut această mică uh, eroare administrativă, dar oricum nu a fost evaziune uh, fiscală sau fraudă și nici chiar reavoință, nici uh, voință de, ca, uh, de abuz din partea de, din fondurile comunitare. Doamna Gressler. Am dorit să reamintesc încă o dată o întrebare la care <clears throat> nu ați dat încă răspuns. Cum anume se face controlul asupra Agenției Europene Spațiale și cum aveți acces la documente. le vengono fatte? Cum controlăm ofertele care ni sunt trimise în cadrul cererii de ofertă? Am delegat uh, aceste uh, capacități Agenției Spațiale, dar decizia finală e luată de comisie. Deci, ultimele trei contracte, uh, agenția mi-a prezentat uh, activitatea sa, mi-a spus ce a făcut uh, și mi s-au arătat care sunt opțiunile cu raportul costuri-beneficii și am evaluând acest raport calitate-preț, asigurându-mă că nu se uh, creează, nu se ajunge la o situație de monopol, am ales în interesul cetățenilor. Contractul va fi semnat de agenție și când se va trece de la faza de cercetare la faza operațională, Galileo, după cum s-a întâmplat și cu EGNAS, va fi sub controlul direct al Comisiei. Deci, întreaga parte operațională va fi inclusă în bugetul uh, Comisiei. Uh, uh, de exemplu, pentru 2009, EGNOS a intrat în gestiunea directă a Comisiei și activele EGNOS vor intra în bugetul Comisiei. Iată cum stau lucrurile. Deci am avut un acord, am delegat uh, agenției aceste uh, sarcini care ne-a transmis toate elementele și informațiile pe care le-am cerut și care participă la ședințele grupului interinstituțional la invitația noastră, grup care se întâlnește periodic. Poate ar trebui chiar ca acest grup interinstituțional să aibă un rol politic și mai important, pentru că acolo se discută și să intre în detalii în legătură cu diferitele probleme. Eu, având în vedere că am fost ziarist mai de mult și sunt curios, pun întotdeauna întrebări, încerc să înțeleg despre ce e vorba, Sper că această activitatea mea de anchetă, de detectiv între ghilimele, va putea fi utilă. Oricum, eu voi fi întotdeauna dispus să accept și sugestii și ușa mea este deschisă Parlamentului, chiar dacă aveți întrebări sau vreun dubiu dincolo de cele care pot fi discutate în grupul interinstituțional uh, eu stau la dispoziția deputaților care doresc uh, explicații specifice. Pot să cer uh, și agenției același lucru. Deci disponibilitatea din partea noastră este maximă. Mulțumesc, doamna Gresle. Eu <clears throat> nu știu dacă ați înțeles sensul întrebării mele, de aceea doresc să o explic. Avem tot felul de modele de finanțare în Uniunea Europeană. Pe mine mă interesează cum anume uh, se, e conceput acest uh, model de finanțare pentru ESA, uh, pentru că dumneavoastră, prin semnătura dumneavoastră, de fapt certificați că acest model este corect. Dar pe mine mă interesează în ce constă acest model de finanțare, dacă auditorii uh, Uh, comisiei au acces la aceste date, documente, beneficiați de opinia unui uh, auditor extern, pur și simplu. Uh, prin urmare, în ce constă concret acest control al Agenției Europene Spațiale? Mulțumesc. Te ajungo al... Mulțumesc. Ce s-a întâmplat? Abbiamo discutat. Președintele întrerupe pe domnul comisar, având în vedere că am discutat deja despre proiectul Galileo în uh, ședințele precedente și având în vedere că noi ne concentrăm pe transparență, după cum ați spus și dumneavoastră, în, legă, în legătură cu modul în care sunt cheltuiți banii în interesul cetățenilor, de aceea doamna Gresle s-a referit și la procedurile uh, de achiziții publice, care sunt garanțiile și ce angajament poate să-și ia, poate să-și ia uh, Comisia față de uh, Comisia pentru uh, Control Bugetar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Cred că colaborarea este foarte utilă. Angajament îmi iau angajamente în fața Parlamentului, nu doar pentru că am fost și eu membru al Parlamentului aproape 15 ani. Angajamente nu doar formale, toată documentația va putea fi transmisă deputaților fără probleme. După cum am spus la răspunsul uh, la întrebarea scrisă numărul 2, uh, acolo am prezentat toate acordurile pe care le-am încheiat cu Agenția Spațială Europeană, căreia i-am dat uh, posibilitatea de a se ocupa de toată faza de cercetare, inclusiv de evaluarea uh, ofertelor primite. Iar noi, repet, luăm hotărârea finală, dar agenția semnează contractul. Cred că e un lucru pozitiv. Și după ce am fost criticați de Curtea de Conturi, am schimbat modul în care cooperăm cu Agenția Spațială uh, pentru că, practic, agenția spațială este o agenție a Comisiei și, dar după uh, sfârșitul fazei de cercetare, Comisia se va controla direct uh, programul Galileo. Deci, doamnă Gresle, vă voi pune la dispoziție orice document cu plăcere. Voi cere și agenției spațiale eventualele documente pe care doriți să le uh, studiați. Dar uh, cei de la Agenția Spațială au fost întotdeauna disponibili să se prezinte în fața Parlamentului. Ei au participat la lucrările grupurilor interinstituționale și au prezentat date și cifre chiar înainte de uh, deciziile pentru aceste trei contracte. Dar întotdeauna s-au transmis Parlamentului uh, informațiile și documentele care au fost solicitate. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facem acest lucru și pe viitor dacă dumneavoastră, domnule președinte, credeți că uh, este nevoie. Nicio problemă, domnule președinte, pot chiar să vin uh, în fața dumneavoastră și a comisiei pentru a vă prezenta situația în legătură cu Galileo pentru a fi cât mai transparenți. Chiar, domnule președinte, dacă credeți că este necesar, pot să vă transmit orice documente dacă îmi veți solicita acest lucru. Vă voi pune la dispoziție orice document. Tajani. Mulțumim domnului comisar Tajani și trebuie să trecem mai departe pentru că mai avem de discutat anumite lucruri. Trecem la descărcarea pentru 2008 în ceea ce privește agențiile, mai ales Institutul uh, pentru Poliție, CEPOL, uh, Colegiul European de Poliție și Frontex, Agenția pentru Gestionarea Cooperării Operative la frontierele externe ale statelor membre ale UE. Dau cuvântul doamnei Nadeia Sandolova. <laughs> Uh, Mulțumesc uh, foarte mult. Domnule președinte, domnilor și domnilor, uh, membrii din cadrul Comitetului de Control Bugetar, îmi face plăcere să vă prezint un raport cu privire la descărcarea de gestiune pentru 2008 acordată agențiilor în ceea ce privește legalitatea tranzacțiilor, conformitatea acestora. Curtea a auditat 29 de agenții pentru 20, 2008, dintre care 25 sunt agenții de reglementare și 4 sunt executive. Două agenții Oficiul pentru uh, plante de la Anger, una dintre ele, a fost uh, în centrul auditorilor noastre și în uh, cele ce urmează aș dori să vă prezint rezultatele concrete pentru două agenții a căror reprezentanți au uh, fost invitați la aceste audieri. Este vorba de Colegiul European de Poliție și Frontex. În ceea ce privește Colegiul European de Poliție, auditul pentru 2008 s-a constatat, uh, s-au constatat de dificultăți în ceea ce privește migrarea în datelor în noul uh, sistem contabil. A fost problematică și angajarea uh, la timp a personalului. Raportul de activitate pentru 2008 nu a beneficiat de opinie pozitivă în anii precedenți, 2006 și 2007, Curtea și-a dat o opinie pozitivă în ceea ce privește conformitatea tranzacțiilor dar s-au uh, găsit uh, și câteva nereguli în ceea ce privește cheltuirea fondurilor. În 2000 8 s-au uh, constatat din nou astfel de uh, nereguli, încălcare a regulilor financiare în ceea ce privește organizarea de seminare și cursuri și angajamente bugetare. În ceea ce privește Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre, Frontex, Curtea a analizat uh, tranzacțiile și nu a dat un aviz pozitiv. În recomandările din 2007, Curtea a subliniat uh, nivelul ridicat al angajamentelor și a semnalat că la finele lui 2007 3,2 milioane au trebuit uh, reportate pentru bugetul anului viitor, astfel încât bugetul să uh, pentru anul viitor să majora cu 29 de milioane de euro, respectiv 69% față de anul precedent. Curtea uh, nu a reținut necesitatea acestei uh, sporiri a bugetului. Astfel de practici nu sunt prevăzute în regulile de procedură ale agenției. Această chestiune trebuie remediată, urma să fie remediată de Frontex în 2009. Aș dori uh, să subliniez că pe baza exercițiului de auditare uh, în toate agențiile, curtea constată că s-au efectuat uh, progrese de-a lungul anilor, s-a constatat o preocupare continuă de îmbunătățire a regulilor contabile, aplicării acestora și a efectuării controalelor. Cu toate acestea, curtea constată că este nevoie de reguli uh, simplificate în ceea ce privește agențiile cofinanțate și uh, de asemenea necesitatea includerii sau aplicării unor indicatori de performanță pentru evaluarea activității acestor agenții. Permiteți-mi să închei această prezentare prin a mulțumi acest, membrilor acestei uh, comisii parlamentare pentru cooperarea din ultimii ani. Grazie, nel dare la parola alla relatrice. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul raportoarei, aș dori să vă reamintesc că reuniunea noastră trebuie să se încheie la orele 18.30, de aceea v-aș ruga să fiți foarte succinți. Merci, Monsieur le Président, et je Mulțumesc. Având în vedere că nu prea mai avem timp, vă rog să răspundeți foarte pe scurt și să trimiteți în scris comisiei uh, o continuare a, răspuns, a răspunsurilor la întrebări. Având în, în ceea ce privește întrebările domnului Mati, reprezentanților Olafului, rog Olaful să răspundă în scris, pentru că trebuie să dedicăm ultimele șapte minute de Frontexului. Și vă invit să puneți întrebările acum. Oui, je dois, je dois quand même dire au directeur de... Grazie. Nell'attendere. Mulțumesc, așteptăm uh, scrisorile dumneavoastră cu mai multe detalii uh, și vă mulțumesc. Înainte de a trece la următorul punct de pe ordine de zi, dau cuvântul reprezentantului Curții de Conturi, vă rog. Thank you very much. I only... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să subliniez încă o dată <clears throat> cazurile de utilizare a deciziilor de tip uh, grant nu au fost catalogate ilegale de către Curtea de Conturi. Sugestia noastră a fost uh, doar pentru a veni în sprijinul funcționării sistemului. Mulțumim. Dacă nu aveți observații, trecem la punct, ultimul punct de pe ordine de zi, punctul 6, Îmi cer scuze, pe mine m-ar fi interesat uh, un lucru. Credeam că um, raportoarea are o întrebare și legată de Olaf și poate că vom avea parte de o detaliere și din uh, partea Olaf. Da, dar așa cum vă spuneam, poate că nu m-ați auzit, nu mai avem timp, trebuie să încheiem la 18.30 și mai avem de tratat încă un subiect, așadar Olaf va răspunde în scris întrebării raportorului până pe 29 ianuarie. Dacă doriți, aveți uh, un, la dispoziție un minut, Olaf, ca să ne răspundeți pe scurt. Uh, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Poate un minut și jumătate. Cred că Într-adevăr, putem să răspundem foarte rapid. În ceea ce privește Frontex-ul mai întâi, nu avem nicio problemă. În legătură cu ce polul. pot să spun că ancheta a fost deschisă de OLAF pe 19 iunie 2008 pe baza informațiilor trimite uh, de IES și confirmate apoi de Curtea de Conturi irregularitățile confirmate um, de IES și Curtea de Conturi le recunoașteți foarte bine pentru că apar în anexă și le-ați repetat aici. De altfel, domnul Johansson le-a amintit, dar a spus că lucrurile merg mai bine și notez acest lucru, dar a amintit toate aceste irregularități. Această anchetă a fost făcută rapid pentru că a acoperit o serie de irregularități posibile în toate domeniile, în uh, domeniul activelor, uh, precum și a procedurilor de achiziții, uh, a um, recrutării personalului, practic în to- legătură cu toate regulile și regulamentele financiare. Ancheta s-a încheiat pe 1 decembrie 2009. Deci, Dosarul este finalizat și dosarul a fost transmis, uh, bineînțeles, persoanelor autorizate pentru a-l primi, adică, pe de o parte, președintele Consiliului de Administrație actual al CEPOL-ului, Secretariatul General al Comisiei Europene, dacă uh, sunt uh, anchetați funcționari sau agenți, precum și autoritățile britanice. Raportul uh, nu este public, nu a fost dat nici altora și vă amintesc că Olaful nu este uh, un uh, organ disciplinar, este în momentul în care domnul Hanson va fi contactat de instituțiile care au primit raportul, va putea să își uh, ceară drepturile inclusiv în fața uh, unor curs de judecată. Vreau să vă asigur faptul că situația se se îmbunătățește într-adevăr, dar trebuie să vă aduc aminte că Olaful nu este curtea de conturi. Noi, obiectivul nostru nu este să spunem dacă lucrurile merg mai bine sau nu, chiar dacă ne bucurăm dacă este așa, ci pentru a constata că uh, Uh, s-au făcut neregularități, dacă e cazul, să le identificăm. Într-adevăr, situația se îmbunătățește, dar încet, încet. S-au uh, inițiat proceduri și deci, față de anul trecut, situația privind laful este relativ pozitivă, dar oricum ancheta s-a încheiat și am trimis autorităților respective concluziile. Vă mulțumesc! Trecem la punctul 6, Banca Europeană de Investiții, raportul anual pentru 2008. Dau cuvântul uh, persoanei de la cont de Conturi care se ocupă de dosar, Igor Slundors. Uh, uh, Mulțumesc, domnule uh, Am citit cu mare interes raportul, proiectul de raport elaborat de raportul dumneavoastră, domnul Deutsch, și aș dori să îl felicit pe domnul Deutsch pentru acest raport. În opinia mea, acest raport uh, se referă la toate chestiunile semnificative. Aș dori să menționez trei din acestea pe scurt. Recunoașterea nevoii de a înființa o supraveghere bancară adecvată. În al doilea rând, faptul că Uniunea Europeană a devenit unul dintre acționarii băncii și al treilea aspect – reiterarea faptului că Fondul European uh, de Dezvoltare este finanțat uh, de către cetățenii europeni și că Comisia dumneavoastră ar fi cea competentă pentru acordarea descărcării de gestiune. Atât din partea mea. Mulțumesc. Dau acum cuvântul raportorului domnului Deutsch. Ilyen tisztelt elnök úr, tisztelt eh, eh, bizottság, a idő előre haladtára való tek... Mulțumesc. Stimați membri ai comisiei, e destul de târziu și de aceea aș dori să vă informez cu privire la o practică, cu privire la o practică curentă din uh, Parlamentul Maghiar, uh, unde am fost membru. Când uh, ora era foarte avansată, raportorul spunea documentele vorbesc de la sine, aș dori să folosesc aceeași formulare și în acest caz. Aș dori cu toate acestea să mulțumesc uh, stafului comisiei și celor uh, deputaților care au participat uh, cu opiniile lor la elaborarea acestui raport. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, raportorul s-a concentrat asupra punctelor esențiale. Mă bucur uh, să văd că există și cuvinte de laudă la adresa băncii. Există însă un punct la care s-a referit și Curtea de Conturi și anume Fondul European de dezvoltare și chestiunea uh, banilor publici. Și noi suntem de părere că acești bani publici sunt cheltuiți fără control și de aceeași Aș dori să vă rog, domnule președinte, să prevedei uh, prevedeți o întâlnire în care să poată fi invitat un ministru dintr-un stat uh, membru. În Germania, de exemplu, avem un nou guvern unde un, uh, avem și un nou ministru care s-a declarat deja dispus să să participe la o astfel de întrevedere, în februarie sau martie poate, și oricum o dezbatere mai amplă va, avea, va mai avea loc uh, în ceea ce privește Banca Europeană de investiții pentru că condițiile cadrului se modifică după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Încă o dată felicitări raportorului, ați atins toate temele impriciale. Mulțumesc, are cuvântul domnul Calfin. Благодаря ви, господин председател. Аз също мисля, че в доклада на господин Дойч има... Mulțumesc. Și eu con- am constatat că în raportul domnului Deutsch figurează multe chestiuni importante care au fost deja discutate în cadrul acestei comisii. Punctele menționate de dânsul sunt foarte importante. Aș dori însă să menționez faptul că a existat o comisie specială care va formula un raport pe 15 februarie cu privire la viitorul BEI. Tot în februarie, Parlamentul European va discuta acest raport. Așadar, în timp ce discutăm aceste chestiuni importante, ar trebui totuși să ținem cont și de activitatea acestui grup de lucru special. Atunci când uh, ne gândim la termenul de adoptare a acestui raport, cred că ar trebui să ne coordonăm în așa fel încât uh, toate chestiunile importante să poată fi avute în vedere, pentru că se propun soluții diferite. Mulțumesc! Grazie. Onorevole Ivan. Mulțumesc, uh, domnule Ivan, aveți cuvântul. Domnului Deutsch, dar aș vrea totuși să spun că ar fi fost foarte relevant, de exemplu, ca în raport să existe o evaluare a felului în care programele de asistență tehnică, cum ar fi Jasper și Jessica, uh, s-au dovedit utile pentru fiecare stat membru, uh, de asemenea și fi inclus aici și programele noi, cum ar fi Elena. Și de asemenea, în cadrul uh, în acest context al crizei economice și al agendei Lisabona, care cel puțin în, ultimele, în ultimii doi ani a fost pusă în paranteze de criza economică, uh, ar fi fost uh, relevant să aflăm în ce măsură a fost utilizată această facilitate de finanțare cu partajarea riscului pentru a susține uh, proiectele de cercetare și inovație. Grazie. Onorevole Vaughan. Uh, uh, thank you, President. As, um... szépen a kollégáknak a észrevételeit és a... Mulțumesc colegilor pentru comentarii și pentru recomandări, opinii. Domnul președinte a fost foarte consecvent și a spus că trebuie să încheiem la timp. Am depășit deja timpul alocat cu patru minute, de aceea nu vreau să mă lungesc mai mult toate chestiunile care au fost adresate, cred că situația este următoare. În ceea ce privește amendamentele, putem ține cont de toate aceste aspecte. E foarte important ce a spus uh, colegul meu în paralel cu raportul actual. Ar trebui să coordonăm și celelalte activități vom ține cont de propuneri în momentul în care vom elabora versiunea finală a acestui raport. Eu cred că în ceea ce privește utilizarea diferitelor programe concrete, când se va analiza eficiența acestora, respectiv când se va analiza cum anume vor fi continuate programe care au funcționat până acum, vom formula amendamente în acest sens și le vom supune și discuției uh, plenare. și putem să ne finalizăm activitatea cu votul din plen. Mulțumesc. Doresc să vă amintesc că amendamentele pot fi depuse până pe 11 februarie la ora 12. Asta a fost. Ne vedem mâine la ora 15.30. Vă mulțumesc.